Dear friends, uh, <coughs> we start our voting at the beginning, test voting. Bun, haideți mai întâi să facem un test pentru a, pen, pentru a testa cartelele de vot. Introduceți aceste cartele. Iată, deschidem votul. Vă rog, votați. Da, încă câteva secunde. I close the vote. A închis votul. Bun. Dear friends. Dragi prieteni. Mai, mai întâi avem punctul 10 pe ordinea de zi pentru a vota. Etichetarea în ceea ce privește eficiența energetică. E vorba de regula 69F. Raportor este Dario Tamburano. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. Vot pe acordul provizoriu. Obținut pe trilogul informal pe baza regulii 69F. S-a închis votul. Rezultat bun. Mulțumesc foarte mult și se adoptă rezultatul trilogului. Trecem acum la punctul 11, promovarea promovarea conectivității la internet în comunitățile locale. Raportor este domnul Carlos Zorinio. Amendamentul 19 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 95 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Transport 16 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 97 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 98 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 99 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Buget 13 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Transport 17 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 10 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 11 pentru, împotrivă, abțineri se acceptă. Se adoptă compromisul 12 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 126. Am să, am să vă aștept câteva secunde. Bun. Amendamentul 126. Pe foaia mea e pagina 10. 1, 2, 6, Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 20. Pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 21. Pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 22. Pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Compromisul 1. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 2. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Regi 1 pentru împotriva abțineri se acceptă. Compromisul 2 pentru împotriva abțineri se adoptă. Regii 2 pentru împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 31 pentru împotriva abțineri se adoptă. Regii 3 pentru împotriva abțineri se respinge. Transport 2 pentru împotriva abțineri se respinge. Compromisul 3 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 45 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Regii 6 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul 2A pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 55 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 56 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 57 pentru, împotriva. Vom verifica. 57. Verificăm amendamentul 57. Cineva de la PPE în plus. Votează. Și acum e ok. Mulțumesc, am închis votul. Se respinge. Amendamentul 58 și buget 6 sunt identice. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Buget 7 pentru, împotriva abțineri se respinge. Rege 8 pentru, împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 7 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 61 pentru, împotrivă. Haideți să verificăm ambele amendamente împreună. S-a închis votul. Se adoptă. Vă rog să ridicați clar mâinile. Acum, amendamentul 63. Pentru împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 64, două părți. Prima parte pentru, împotrivă, abține, se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă. De această dată vom verifica cea de-a doua parte. Și am închis votul. Se respinge. Compromisul 5 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Regii 9 pentru, Împotrivă. Abțineri se adoptă. Transport 8 pentru. Împotrivă. Haideți să verificăm. Transport no, Transport 8. S-a închis votul. Se adoptă. Domnul Toia, N-aveți cartela de vot? Din câte am înțeles. Bun, atunci se respinge, pentru că nu avem majoritate. Și acum amendamentul 9 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 6 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 7 <coughs> pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 79 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 8 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 80 pentru împotriva 80. Încă o dată. Pentru împotrivă, abțineri, se respinge. Transport 10 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Regi 13 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 9 pentru, împotrivă, abțineri, se acceptă, se adoptă. 93 pentru împotriva abține se adoptă. Bugeta, bu, bugetul 11 pentru împotriva abține se adoptă. 94 și transport 14 împreună pentru împotriva abține se respinge. Transport 13 pentru împotriva abține se respinge. Și acum, vot final pe proiectul de raport astfel modificat. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. Mulțumesc, a închis votul, se adoptă. Și acum votul pentru a lansa negocieri interinstituționale, e vorba de regula 69C, vot cu apel nominal de asemenea, s-a deschis votul. a închis votul și se adoptă în mod clar. Mulțumesc foarte mult și felicitări domnului raportor și raportorilor din umbră și tuturor comisiilor implicate. Indus. Digitalizarea industriei europene, punctul 12 de pe listă. Raportor este domnul Beautycofer. Amendamentele 67 și 68 le votăm împreună. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se resping. Amendamentul 70 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 71 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 9 pentru împotriva abțineri se adoptă. 75 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 10 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 81 pentru, împotriva abțineri se respinge. 83 pentru, împotriva. Verificăm. Votul pentru amendamentul 83. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 84 pentru, împotriva, a, aceeași majoritate se adoptă. Da, putem verifica. Votul pentru amendamentul 84. S-a închis votul. 84. Compromisul 11 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. O, adăuga, o adăugire la com, adăugirea 1 la compromisul 11 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. Deci e vorba de primul text adăugat la compromisul 11. S-a închis votul. Se respinge. Și acum al doilea text adăugat la compromisul 11 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se respinge și acesta, dar verificăm. Deci adăugirea a doua la compromisul 11. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 12 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Compromisul 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 99 pentru, împotrivă. Verificăm. Votul pentru amendamentul 99. S-a închis votul. Se respinge. 100 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 101 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 103 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm votul amendamentului 103. S-a închis votul. Se adoptă. 106 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 105 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 104 pentru, Împotrivă. Verificăm uh, acest vot pentru amendamentul 104. S-a închis votul. Se adoptă. 109 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge 108 pentru. Împotrivă. Verificăm. S-a închis votul. Se respinge de această dată. 107 pentru, împotriva abțineri se respinge. 110 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 115 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 116 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 14 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Adăugirea 1 la compromisul 14 pentru, împotriva. Verificăm. Deci adăugirea 1 la compromisul 14. S-a închis votul. Se respinge. Adăugirea 2 la compromisul 14 pentru împotrivă. Verificăm încă o dată și acest uh, vot. De vot. S-a închis votul. Se respinge. Compromisul 15 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 141 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm votul amendamentului 141. S-a închis votul. Se respinge. 142 pentru. Împotriva. Abțineri. Verificăm. S-a închis votul se respinge. 143 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Adăugire la compromisul 17 pentru, împotrivă, verificăm votul privind această adăugare la compromisul 17. Se respinge. 167 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 18 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Adăugire la compromisul 18 pentru, împotrivă, verificăm votul pentru această adăugire. S-a închis votul. Se respinge. Compromisul 19 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 187 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul 20 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 21 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 206 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge de această dată. Compromisul 22 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Adăugirea 1 la compromisul 22 pentru, împotrivă, verificăm. Votul uh, privind adăugirea 1 la compromisul 22. S-a închis votul. Se respinge de această dată adăugirea 2 la compromisul 22 pentru împotrivă se adoptă. Nu, pardon, se respinge foarte clar. Dar verificăm totuși. Adăugirea 2 la compromisul 22. Să a închis votul. Se respinge. Trecem acum la compromisul 23. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Adăugire la compromisul 23. Pentru, împotrivă, se respinge. Da, putem verifica votul pentru adăugirea la compromisul 23. S-a închis votul. Se adoptă. cer scuze, spune domnul președinte. Eu am greșit. Vă mulțumesc că mi-ați cerut să verificăm. 223 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. Vă rog să ridicați mâinile, pentru că nu îmi indicați clar cum votați. S-a închis votul. Se respinge. 224 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 229 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 24 pentru, împotriva abțineri se adoptă, adăugirea la 24 pentru, împotriva. Verificăm. Votul pentru această adăugire la 24 s-a închis votul. Am verificat. 25 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Adăugirea la 25 pentru, împotrivă. Ca de obicei, verificăm pentru că rezultatul votului nu e clar. S-a închis votul. Se respinge de această dată. Compromisul 26 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 27 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 241 pentru, împotriva abțineri se respinge. 28 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 29 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 269 pentru, împotrivă, verificăm. 269 Verificăm votul pentru amendamentul 269. S-a închis votul. Se respinge. 270 pentru, împotriva, abțineri. Verificăm și acesta. E mai bine așa. Se... S-a închis votul. Se respinge. 271 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 272 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm votul pentru amendamentul 272. S-a închis votul. Se respinge. 273 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge 274 pentru împotriva abțineri. Se respinge 275 pentru împotriva abțineri. Se adoptă. Compromisul 30 pentru Împotriva abține se adoptă. IMCO 13 pentru. Împotrivă. Verificăm votul amendamentului IMCO 13. S-a închis votul. Se adoptă. 284 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 286 pentru, împotriva abțineri se respinge, 30, compromisul 31 pentru, împotriva Abțineri se adoptă. Adăugirea la compromisul 31 pentru, împotrivă. Verificăm și acest vot. Adăugirea la compromisul 31. The vote is rejected. S-a închis votul și se adoptă. 297 pentru, împotrivă. Verificăm. 9, 7. I close the vote. Rejected. Comprom- S-a închis votul și se respinge. Compromisul 32 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 327 pentru. Împotriva. Verificăm. Vă rog să votați electronic. Pentru amendamentul 327 s-a închis votul. Se respinge. Compromisul 33 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 325 pentru, împotrivă, verificăm. Votul pentru amendamentul 325. S-a închis votul. Se adoptă 329 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. 329. S-a închis votul. Se adoptă. 331 pentru, împotriva abțineri se respinge, 332 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Tran 1 pentru, împotriva abțineri se adoptă, Tran 2 pentru, împotriva abțineri se adoptă, Tran 3 pentru, împotriva abțineri se adoptă, Tran 4 pentru, împotriva abțineri se adoptă, Tran 7 pentru, împotriva abțineri se adoptă, Tran 9 pentru, împotriva abțineri se adoptă, Tran 10 pentru, împotriva abțineri se adoptă, Amplă 2 pentru, împotrivă, verificăm. Votul pentru amendamentul Amplă 2. Se respinge. Amplă 10 pentru, împotrivă, verificăm. S-a închis votul se respinge, plus 12 pentru, împotriva abțineri se adoptă, plus 21 pentru, împotriva se respinge, plus 23 pentru, împotriva abțineri se respinge, plus 26 pentru, împotriva abțineri se adoptă, plus 27 pentru, împotriva verificăm. Amplă 27. S-a închis votul. Se respinge. Cult 8 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Cult 11 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Cult 12 pentru. Împotriva. Verificăm. Votul pentru cult 12. S-a închis votul. Se adoptă. Cult 13 pentru, împotrivă. Verificăm. Cult 13. S-a închis votul. Se respinge. Cult 16 pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă. IMCO 6 pentru, împotriva, verificăm. Pentru că rezultatul nu e clar. IMCO 6 pentru, nu, s-a închis votul. Se respinge IMCO 10 pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă IMCO 12 pentru, împotriva, verificăm. IMCO 12. S-a închis votul. Se adoptă IMCO 18 pentru, împotrivă. Încă o dată verificăm votul pentru IMCO 18.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 împotriva, abțineri se adoptă. 58 pentru, împotriva, abțineri se respinge. Tran A pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Transport E pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Empl B pentru, împotriva, verificăm. Empl B. Și s-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 1 pentru, împotrivă. Verificăm. Votul pentru amendamentul 1. S-a închis votul. Se spinge amendamentul 2 pentru, împotrivă. Verificăm și acest vot. S-a închis votul. Se adoptă 3 pentru, împotrivă. Încă o dată verificăm votul amendamentului 3. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 4 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Verificăm votul. Amendamentului 4. S-a închis votul. Se adoptă 5 pentru. Împotrivă. Verificăm și acest vot. Îmi pare rău, dar nu pot să-mi dau seama care e rezultatul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 6 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 7 pentru, împotrivă, verificăm. S-a deschis votul, s-a închis votul. Se adoptă și acum Vot final cu apel nominal s-a deschis votul. Bun. Mulțumesc. S-a închis votul. Se adoptă cu o majoritate foarte largă. Felicitări raportorului. Domnul Eller, am o întrebare care este baza juridică pentru o adăugire la un compromis. Un compromis este o formulare nouă, pentru că e de compromis. Restul sunt amendamente, dar o adăugire la un compromis, ce e aia? În comisia noastră este o modalitate obișnuită de a aborda lucrurile de obișnuită, spune domnul Leller. Am mai făcut asta și când am votat împreună Comisia IMCO, am făcut la fel. Când a venit vorba de piața unică digitală, am acceptat astfel de adăugiri pentru că IMCO le-a propus. Vă rog. Dacă îmi permiteți, Dați-mi voie să vă spun că nu există niciun autor la această adăugire. Cine a propus uh, adăugirea? Nici autor, nici grup. După aceea, în al doilea rând, dacă votez un compromis, trebuie să văd cum arată el pe, pe ansamblu, pentru că să nu uităm că toate acestea în celelalte comisii trebuie să fie votate înainte de votul compromisului și acum nu-mi dau seama cum va arăta compromisul, dar sunt obligat să votez compromisul înainte de a, de a ști cum va arăta el. Deci încălcăm toate regulile posibile. Domnule raportor. Bine, dom- dragi colegi am acceptat, am decis să aplicăm această procedură împreună cu Comisia IMCO. E drept, procedura nu e tipică pentru noi, dar e tipică pentru IMCO. Am avut doi raportori, știți prea bine, a fost dificil și până la urmă, împreună cu cei de la IMCO, am decis să adăugim, să facem această adăugire. Dacă dacă e să se aplice această procedură și pe viitor, s-ar putea să apare într-adevăr probleme. Vom mai avea un raport uh, comun cu uh, INCO și va trebui să stabilim totul uh, de comun acord. Domnul Butikofer, domnule președinte, stimați colegi, procedura a fost uh, agreată de toate grupurile care au participat la cele două ședințe a raportorilor din umbră pe care le-am organizat. Singurul grup care ne a participat a fost ENF. Toate celelalte grupuri au fost de acord cu această procedură și asta din motivul următor. Pe unele dintre amendamentele de compromis s-a obținut un acord între 5 și chiar mai multe grupuri. Pentru adăugiri am a avut un acord între mai puține grupuri politice. Dar acordul a existat. Dacă doriți, procedura poate fi uh, reevaluată, dar nu a fost un truc, ci pur și simplu a fost o decizie luată la ședința raportorilor din umbră. Toate textele uh, adiționale suplimentare au fost propuse de cel puțin trei grupuri care au participat la ședințele raportorilor din umbră. Dați-mi voie să vă propun uh, ceva pentru viitor măcar. Coordonatorii noștri ar trebui să discute subiectul, bineînțeles, după o informare prealabilă din partea grupurilor politice. Acum e greu să luăm o decizie unii dintre colegi vor susține că procedura este corectă, alții vor susține că nu este corectă. Da, vom lăsa totul la latitudinea ședinței coordonatorilor. Acum, bineînțeles, procedura nu mai poate fi schimbată, deja am votat-o. Și am auzit deja că raportorii din umbră uh, împreună cu raportorul, au decis, au luat o decizie asupra acestei proceduri. Dacă vreți să discutăm, sunt dispus să o facem. Doamna Toia, mai apoi domnul Turmes, domnul Carin și dumneavoastră din nou. Da, interventul de relatore. Domnule președinte, intervenția raportorului îmi face inutilă intervenția pentru că a fost foarte clar ce a spus. Eu cerusem cuvântul pentru a spune același lucru. Această procedură este rezultatul unei decizii comune a celor care au participat la reuniunile raportorilor din umbră care știu foarte bine acest lucru. Acolo am stabilit că acolo unde există anumite elemente chiar uh, uh, marginale, dar semnificative, care nu intrau în compromisuri, cei care doresc puteau să ceară o adăugire. Deci eu confirm uh, ce a propus raportorul, deci s-a procedat corect și astfel am putut ține cont de toate contribuțiile și detaliile. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Turmes. Consider că propunerea dumneavoastră, domnule președinte, este cea corectă. Trebuie să discutăm subiectul la următoarea ședință a coordonatorilor. În rest, stimați colegi, haideți să recunoaștem că am luat o decizie importantă pe marginea unui subiect foarte important, industrie 4.0. N-are sens să purtăm aceste discuții interinstituționale în acest context. Domnul Carinț. Sunt uh, coordonator și ar trebui să fiu uh, încântat de faptul că propuneți ca subiectul să fie discutat la ședința coordonatorilor. Dar dacă nu mă înșel, este o pro- problemă legată de regulile de procedură. Avem de a face cu un nou text bazat pe propuneri deja existente. Uh, ne-am mai uh, confruntat cu această situație și în trecut, dar era vorba despre un amendament uh, propus deja de un, depus deja de un coleg care a fost votat ca adăugire. Acum pentru că vorbim despre un compromis, amendament de compromis, ne dăm seama că situația se complică. Nu se știe exact în ce măsură adăugirea se potrivește sau nu se potrivește cu amendamentul de compromis. Unii colegi uh, consideră că amendamentul de compromis este bun fără această adăugire, dar uh, adăugirea odată votată s-ar putea să schimbe până la urmă natura amendamentului de, de compromis. Acum s-ar putea să părem perdanți, dar știți prea bine că situația se schimbă de fiecare dată. Trebuie să discutăm despre procedura aceasta pe, și aplicarea ei pe viitor. Eu consider însă că subiectul nu trebuie să fie discutat doar de către coordonator, ci de către toți. Aveți cuvântul. Domnule președinte, raportorii, coordonatorii, raportorului eh, din umbră nu au dreptul să schimbe regulile de procedură doar pentru că le, convin, le convine. Uh, nu trebuie să permitem uh, verzilor să uh, impună ceva cu ajutorul stângii. Și amendamentul de compromis, până la urmă, astfel completat, nu mai are nimic de a face cu amendamentul de compromis inițial. Domnule președinte, dumneavoastră ați fost președinte al Parlamentului European și vă dați seama cât de importante sunt regulile de procedură. Așa ceva, o încălcare a acestora nu trebuie să se producă și pe viitor. Nici noi nu trebuie să o facem și nici cei de la IMCO. Mulțumim, doamna Nibler. Ordinea e foarte importantă. Deci, doamnă Nibler, aveți cuvânt. Mulțumesc, domnule președinte, și eu voi fi subcintă. Sunt de acord cu colegii care spuneau că, în primul și în primul rând, regula aceasta este reglementată în regulile de uh, procedură. Și am fost președinte de comisie câțiva ani de zile. Uh, și dați-mi voie să vă spun că nu m-am familiarizat în timpul acesta cu genul acesta de procedură. Prin urmare, domnule președinte, vă rog tare frumos să clarificați situația, să verificați regulile de procedură și după aceea să ne spuneți cum trebuie să procedăm pe viitor, pentru că astfel de discuții să nu mai aibă loc pe viitor. Deci dumneavoastră ar trebui să vă ocupați de clarificare. Mulțumesc, aveți cuvântul. vrem să adaug ceva. Gândiți-vă dacă procedăm în felul acesta la un act legislativ. Situația acolo este complet diferită. Nu putem să ne permitem uh, să permitem să se strecoare asemenea neclarități în cazul unui act legislativ. Bine, acum vorbim despre un uh, raport din proprie inițiativă, dar trebuie să discutăm subiectul pentru că așa ceva nu trebuie să se întâmple în general și cu atât mai puțin în cazul unei, uh, unui act legislativ. Deci eu la actele legislative mă gândesc. stimați colegi. După cum vă spun, spusesem deja, vom discuta subiectul la ședința co- coordonatorilor. Dar, în același timp, Angelica, da, ai perfectă dreptate și eu trebuie să mă implic uh, uh, puternic aici, dar pentru că fac parte din conferința președinților de comisii, trebuie să vă spun că știu cât se poate declar că nu totul e trecut negru pe alb în uh, în regulile de procedură și comisiile pot uh, decide anumite lucruri pe plan intern, spre exemplu uh, licitațiile. Uh, și noi ne-am schimbat regulile de um, acordare sau de, de, de licitare a punctelor grupurilor politice cu vreun an de zile. Regulile de procedură există, dar nu sunt neapărat foarte, foarte clare și se adaptă sunt adaptate în funcție de realitățile comisiilor. Există o serie de exemple în acest sens. Uh, și dați-mi voie să vă spun că în cazul acesta, dacă n-am fi făcut uh, uh, ceva asemănător în trecut, n-aș fi permis folosirea acestei proceduri. Dar s-a mai întâmplat și în trecut. Deci, haideți să încheiem această discuție, pentru că Uh, ea nu și are loc în momentul de față, da, trebuie să luăm o decizie finală pe viitor, avem nevoie de niște reguli cât se poate declare. Cei de la IMCO în contextul actual ne-au uh, deraiat oarecum, dar putem să spunem că nu mai facem niciodată. Domnule Butikofer, încă ceva și după aceea trecem mai departe. Domnule președinte, pe mine nu mă interesează, putem proceda într-un fel sau în celălalt. Da, am procedat așa în cazul acesta pentru că exista un acord. Niciunul dintre raportorii din umbră care a participat la ședințe, ședințe nu a considerat că sunt încălcate reguli. Asta în primul rând. În al doilea rând, dați-mi voie să spun că nu sunt de acord cu atacul la persoană pe care l-a făcut domnul uh, Langen. Domnul Langen spunea că pentru că avem un raportor verde, iată, procedăm altfel. Te rog frumos, asemenea atacuri nu sunt uh, de dorit. Retrag uh, atacul, spune domnul Langen. Stimați colegi, rumoarea, iată, devine din ce în ce mai uh, puternică. Haideți să trecem la următorul uh, vot. Într-adevăr, uh, regulile noastre nu sunt foarte clare pentru a tranșa uh, clar situația. Domnul Marta, uh, vă mulțumesc că îmi dați uh, cuvântul, domnule președinte, dar eu mă întreb uh, de, ce, ce joc e asta? De ce așteptăm finele votului pentru a discuta subiectul? Deci subiectul va fi abordat la ședința coordonatorilor și să înțeleg eu că noi, deputații, am votat uh, degeaba acum? Eu nu înțeleg. Deci dacă există dificultăți, dacă există, mm, nu știu, păreri uh, diferite asupra votului, atunci uh, discuția ar fi trebuit să fie purtată înainte de vot. Domnul președinte, am încheiat votul. Trecem acum, am, am purtat o discuție, votul s-a încheiat, nu mai putem schimba absolut nimic, deci e mai bine să trecem la următorul vot. Deci, raportul cu privire la digitalizarea industriei europene a fost votat și astfel acceptat. Trecem la următorul uh, punct. Normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii Europene. Este vorba despre amendarea regulamentului Parlamentului și Consiliului. Bine, sunt multe cifre aici, le lăsăm uh, la, o parte și începem cu amendamentul 8. Amendamentul 8. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se acceptă. 9. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 10 și 25 împreună. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 24. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm. Amendamentul 24. Votul s-a închis.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 vă rog să ridicați mâinile. Dar acum verificăm. Uh, verificăm votul la amendamentul 2. Probabil că va fi adoptat în majoritate, dar n-am văzut prea bine. Votul se închide. A, bineînțeles, vă rog să ridicați mâinile, pentru că nu văd ce faceți. 3 și 13 pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă 4 pentru, împotriva, abțineri. Acum verificăm. Verificăm votul la amendamentul 4. Votul s-a închis. Se adoptă. 5 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 6 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 15 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 7 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 16 pentru împotriva abțineri se adoptă. Votul final, vot prin apel nominal, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Felicitări raportorului. Următorul raport. Acum. A, eu eram raportorul. Îmi cer scuze, spune domnul președinte. Sunt Speedy Gonzales astăzi, da. Haideți să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Domn, raportor este domnul Mihal Boni. Este vorba despre Societatea Europeană a Gigapaților, Biților, 20, 45 uh, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă la fel ca și 44. 46 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 47 pentru, împotriva abțineri uh, se adoptă, 48 pentru, împotriva abțineri se adoptă, compromisul 4 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 61 pentru, împotrivă. Haideți să verificăm. 61. Votul s-a închis. Se adoptă, bineînțeles. Poate că ar, ar trebui să, să vorbesc mai lent uh, pentru a, ca dumneavoastră să ridicați mâinile. 62 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 64 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 69 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 81 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 82 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 8 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 9 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 103 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 104 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 105 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 106 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 107 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 108 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 109 pentru, Împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 10 pentru, Împotrivă, abțineri se adoptă. 119 pentru, Împotrivă, abțineri se adoptă. 120 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 121 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 122 pentru, împotriva abțineri respins. 123 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 124 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 11 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 134 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 135 pentru, împotriva abțineri Haideți să verificăm. 135. Votul s-a închis. Se adoptă. 136 pentru. Împotrivă. Haideți să verificăm din nou. 136. Votul s-a închis. Respins. 137 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 138 pentru împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 12 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 13 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 150 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 151 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 152 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 153 pentru, împotrivă, abțineri respins. 154 pentru, împotriva abțineri, respins. 155 pentru, împotriva ab... Haideți să verificăm. 155. Votul s-a închis. Respins. 156 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 157 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Compromisul 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 175 pentru, împotrivă, haideți să verificăm, votăm 175. Votul s-a închis, respins. Compromisul 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 183 pentru, împotriva abțineri se adoptă 186 pentru, împotriva abțineri se adoptă 187 pentru, împotriva abțineri se adoptă 189 pentru, împotrivă. Haideți să verificăm. Amendamentul 189. Votul s-a închis. Respins. Compromisul 17 pentru, împotriva abținerii se adoptă, 194 pentru, împotriva. Haideți să verificăm votul la 194. Votul s-a închis. Respins. Compromisul 18 pentru, împotriva abținerii se adoptă, compromisul 19 pentru, împotriva abținerii se adoptă, compromisul 20 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 21 pentru, împotriva abțineri se adoptă, compromisul 21, 216 pentru, împotriva abțineri se adoptă, compromisul 22 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 225 pentru, împotriva abțineri, respins, 226 pentru împotrivă. Haideți să verificăm. Votul la 226. Votul s-a închis. Respins. 227 pentru împotrivă. Haideți să verificăm din nou votul la 227. Votul s-a închis. 227 pentru, împotrivă, bine, verificăm, 228. Verificăm 228. Votul s-a închis. Respins. 229 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 230 pentru, împotrivă, verificăm 230. 230. Și am închis votul. Se respinge. Compromisul 24. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 25. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 26. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 248. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 27. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Cult 1 pentru împotriva abțineri se adoptă. Cult 8 pentru împotriva abțineri se adoptă. Cult 10 pentru împotriva abțineri se adoptă. Cult 14 pentru împotriva abțineri se adoptă. IMCO 11 pentru împotriva abțineri se adoptă. IMCO 30 pentru împotriva abțineri se adoptă, regi 11 pentru împotriva abțineri se respinge, transport 20 pentru împotriva abțineri se adoptă, transport 21 pentru împotriva abțineri se adoptă, 25 pentru împotriva abțineri se adoptă, 27 pentru Împotriva abțineri se adoptă compromisul 1 pentru. Împotriva abțineri se adoptă amendamentul 13 pentru. Împotriva abțineri se adoptă 14 pentru. Împotriva abțineri se adoptă 15 pentru. Împotriva. Verificăm amendamentul 15. Verificăm amendamentul 15. S-a închis votul. Se adoptă 16 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 18 pentru, împotrivă. Verificăm. Verificăm amendamentul 18. S-a închis votul. Se respinge. 19 pentru, împotriva, abțineri, verificăm.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 împotriva abțineri se adoptă, amendamentul 3 pentru împotriva abțineri se respinge, amendamentul 4 pentru împotriva abțineri se adoptă, amendamentul 5 pentru împotriva abțineri se adoptă, amendamentul 6 pentru împotriva verificăm amendamentul 6. Amendamentul 6. Și am închis votul. Se respinge. Și acum, vot final, vot cu apel nominal, s-a deschis votul pentru întregul raport. And I close the vote. Și am închis votul. Clear majority, congratulations. Majoritate clară, felicitări domnului raportor. Vă mulțumesc tuturor. Și astfel am încheiat voturile. well, uh, I've got some responsibilities in the... Am câteva um, responsabilități în ceea ce privește negocierile referitoare la uh, aprovizionarea uh, cu gaze naturale, așa că o să trebuiască să vă părăsesc. Și pentru următoarele puncte de pe ordinea de zi din comisia noastră ITRE, am să rog pe domnul vicepreședinte, domnul Henkel, să conducă lucrările și să ocupe scaunul președinției. Mulțumesc foarte mult pentru uh, acest acord. Dacă doriți, puteți să luați scaunul meu. Mulțumim lui Speedy Gonzales pentru această mare onoare și iată că acum Spider-Man preia președinția. Vreau să vă amintesc că Strategia spațială pentru Europa este importantă și ar trebui să reprezinte un cadru pentru politicile spațiale ale Uniunii Europene pentru șapte ani de zile. Și deci o importanță deosebită. Comisia ITRE a avut o audiere publică în 10 noiembrie anul trecut și am avut schimb de opinii cu vicepreședinții Șefcovici și cu doamna uh, comisar uh, Biencovska și cu domnul Voner, director general al Agenției Spațiale Europene. Avem 45 de minute pentru a dezbate acest subiect important și acum aș dori să dau cuvântul doamnei raportor, doamna Krell, Ea cuvântul timp de 3 minute. Äh, Vă mulțumesc, domnule președinte. Nu o să nu sunt președinte, dar sunt raportor și uh, cu mare plăcere iau uh, cuvântul. Comisia Europeană a venit cu o strategie foarte cuprinzătoare pe tema aceasta și este un, uh, o veste bună până la urmă, pentru că, într-adevăr, uh, spațiul uh, pare departe de scoarța terestră, dar strategia spațială are un efect clar, un impact clar asupra vieții noastre cotidiene și tocmai de aceea eu consider că Parlamentul European trebuie să aibă o poziție pe tema aceasta și iată avem. Uh, una, uh, mulțumesc raportorilor din umbră, cu care deja ne-am întâlnit odată. Eu cred că avem uh, posibilitatea acum de a veni cu prioritățile clare ale Parlamentului European. Pe de o parte, trebuie să spunem clar în raportul nostru că Copernicus și Galileo sunt priorități din punctul nostru de vedere, trebuie să fie promovate, dezvoltate și finanțate. Poate că nu toate statele membre au înțeles până în momentul de față că o generație de sateliți nu este veșnică, ci ă, trebuie să fie reînnoită, sateliții trebuie să fie reînnoiți și pentru asta e nevoie de bani. Odată cu uh, cucerirea spațiului, trebuie să tratăm și o altă temă, într-adevăr costisitoare, dar foarte importantă, și anume uh, trebuie să vedem cum procedăm cu deșeurile spațiale. Vreau să mulțumesc în acest uh, moment Agenției Spațiale Europene, care a pregătit o mulțime de lucruri, a depus o serie de eforturi și dați-mi voie să subliniez faptul că ESA nu este o agenție europeană, ci este o organizație din care fac parte state membre, dar și state non-membre uh, și uh, cu toate acestea, cooperarea între Uniunea Europeană și Agenția Europeană Spațială este foarte, foarte bună și ea trebuie să fie continuată pentru că doar împreună putem să tratăm lucrurile acestea. Uh, al, a doua provocare cu care ne confruntăm uh, și pe care trebuie să o tratăm este legată de protecția cibernetică în spațiu și aceasta este o temă stipulată sau menționată în raportul nostru. În ceea ce privește industria spațială uh, din avale, uh, să nu uităm că această industrie este importantă în contextul economiei europene și tocmai de aceea trebuie să le permitem IMM-urilor să folosească Galileu, Galileo și Copernicus uh, mai des pentru alte, în alte scopuri. Trebuie să oferim acces la aceste programe. Printre altele, avem nevoie de un acces mai facil la date, dar pe de altă parte, trebuie să ne asigurăm că semnalul Galileo este perceput de către device-uri, că acestea sunt compatibile. Bineînțeles, uh, industria are propriile sale interese, dar acolo unde propriile interese nu sunt suficiente, noi, Uniunea Europeană, trebuie să ne implicăm, implicăm activ pentru a impune aceste interese, eventual, pe cale legislativă. Dar, mai întâi de toate, trebuie să lăsăm industria să aleagă ce anume poate utiliza, dar, uh, în caz de nevoie, ar trebui să putem și noi acționa. În plus, trebuie să subliniem și uh, dimensiunea partea regională, pentru că există o serie de posibilități de utilizare tocmai în regiuni. Adeseori, din păcate, regiunile nu uh, întrevăd suficient de concret aceste posibilități. Tocmai de aceea trebuie să folosim, zic eu, politica de coeziune pentru a oferi stimulente în acest sens. După aceea, industria spațială din Amonte, uh, Eh, eu cred că trebuie să vorbim despre protecția sau nivelul eh, potrivit de, pre, eh, de protecție. Trebuie să protejăm industria noastră de concurența neloială din exterior. Trebuie să întărim această industrie și după, ace- după aceea trebuie să nu uităm importanța sateliților pentru telecomunicații. Sateliții sunt absolut esențiali pentru acoperirea întregului teritoriu european, pentru acoperirea uh, celor uh, regiunilor ultraperiferice și izolate în același timp. Uh, deci, iată, tocmai de aceea e nevoie să ne asigurăm că frecvențele necesare sunt disponibile. După aceea, mai trebuie să menționăm și bugetul. Știm că activitatea spațială devine din ce în ce mai intensă, în special în contextul acesta al digitalizării, chiar dacă aceste activități sunt costisitoare, ele aduc cu sine o serie de avantaje și tocmai de aceea Parlamentul European, în contextul viitorului uh, cadru financiar multianual, ar trebui să pună accentul pe această politică spațială. Trebuie de asemenea să ne asigurăm că guvernanța este mai clară, deci uh, cer Comisiei uh, GSA și ESA să vină cu niște reguli mai clare Chiar dacă există deja un, uh, un cadru, cred că acest cadru ar trebui să fie îmbunătățit. Încă un lucru, securitatea, securitatea și activitatea spațială merg mână în mână, trebuie să avem utilizări civile pentru programul, programul nostru, dar în același timp trebuie să fim conștienți de faptul că datele pot fi folosite și pentru, în scopul acesta al apărării. Discutăm acum o politică de securitate și apărare și uh, în contextul acesta ar trebui să permitem utilizarea programelor spațiale. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, ați vorbit timp de șase minute și sper că ați cuprins aici și concluziile. Și iată că acum avem la dispoziție două minute pentru fiecare raportor. Domnul Sander o va înlocui pe doamna Grostet. Doamna Sander. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să vă transmit scuzele doamnei Grostet, care a fost reținută la Paris uh, pentru o ședință politică, așa că am să citesc eu textul pe care îl pregătise. Mai întâi aș dori să mulțumesc doamnei raportor, doamnei Crel, pentru proiectul său de raport, care este o bază de lucru solidă și care conține multe puncte pozitive. Este pentru prima dată când avem din partea Comisiei Europene o propunere pentru o adevărată strategie spațială europeană și ceva esențial pentru viitorul Uniunii Europene, pentru că din ce în ce mai multe sectoare sunt astfel uh, afectate de uh, progresele înregistrate la nivel spațial. De aceea este important să insistăm asupra transversalității acestei strategii, care se referă la pescuit, la agricultură, la apărare, la gestiunea frontierelor, precum și la multe alte domenii. Reducerea Uh, discrepanțelor tehnologice realizate prin intermediul sateliților va fi în beneficiu tuturor sectoarelor de activitate și tuturor cetățenilor. Sectorul spațial este strategic, este sensibil, de aceea Uniunea Europeană trebuie să joace un rol foarte activ pentru a garanta un acces european independent la spațiu, mai ales în contextul internațional actual, care este instabil. De aceea, sprijinul public trebuie să fie unul puternic, pentru că industria spațială nu poate fi lăsată de una singură în sistemul de concurență internațional. Trebuie să-i permitem acestea să fie concurențială, competitivă. Europa trebuie să uh, dezvolte propriile sale sisteme de lansare, Arian și Vega, pentru că, e evident, vom avea independență de acces la spațiu și vom avea beneficii industriale în Europa la nivel de 40.000 de locuri de muncă muncă. Deci, solicitarea la nivel instituțional trebuie să fie agregată la nivel european pentru a avea o rentabilitate pentru acești, aceste sisteme de lansare. Iar un sprijin fără niciun fel de îndoială față de infrastructuri, cum ar fi cel din Curu, care reprezintă un uh, uh, site strategic, este un sprijin indispensabil. Și, în final, trebuie să mai uh, uh punem accentul și pe partea în amonte, dacă vrem să dezvoltăm partea naval. În dezvoltarea dezvoltarea aplicațiilor și a serviciilor concrete la nivel spațial trebuie să fie favorizată. IMM-urile mai ales trebuie să poată să profite de această uh, um, fereastră de oportunități. Și trebuie să oferim accesul la aceste date spațiale, care deocamdată e restrâns. În ceea ce vrește monitorizarea emisiilor de CO2, sunt de acord cu propunerea doamnei raportor, însă aș vrea să o extind pentru toate gazele cu efect de seră. Am putea să includem, spre exemplu, și metanul. Și, în final, e nevoie și de un buget ambițios pentru această politică spațială, pentru că bugetele trebuie, au crescut peste tot în lume și trebuie și noi în Europa să avem mijloace la înălțimea ambițiilor noastre, mai ales când e vorba de programe spațiale precum Copernicus, Galileo, și altele. Uh, investițiile în spațiu sunt investiții în viitorul uh, Uniunii Europene și cu siguranță nu le vom regreta. Mulțumesc, doamnă. Și acum din partea ECR, doamna Evelyn Toșin, domnul Toșinovski. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau, în primul și în primul rând, să o felicit pe doamna raportor pentru acest raport de calitate și pentru tot efortul depus. Am lucrat împreună deja pe tema aceasta sau pe o temă conex, conexă și mă bucur că doamna Crel dă dovadă de exact același angajament. Am cerut în raportul nostru uh, Comisiei Europene să evalueze maniera în care uh, Galileo și Uh, Copernicus ar putea să facă obiectul unui space check. Dar, din păcate, iată, Comisia Europeană a optat pentru o altă soluție. Doamna Creel vorbește în raportul său despre uh, o legătură, o conexiune foarte rapidă prin sateliți, dar această conexiune trebuie să acopere întregul teritoriu al Uniunii Europene și trebuie să fie neapărat compatibilă cu 5G, cu uh, Uh, tehnologia 5G. Mă bucur tare mult că doamna Crel pune accent în raportul său pe Galileo și Copernicus și consider că sinergiile și know-how-ul ar trebui să fie folosite, uh, în special pentru uh, întărirea securității Copernicus. De asemenea, doamna Crel sublinează cooperarea necesară cu statele terțe și în acest context, din nou, trebuie să fac un uh, apel la uh, dumneavoastră pe tema Regatului Unit, să nu uităm niciodată că Regatul Unit este cel mai important aliat al nostru în politica spațială. Este absolut esențial Regatul Unit, în special pentru industria noastră. După aceea, uh, aceste servicii STT și GovSatcom, dați-mi voie să vă spun în acest context că grupul nostru politic uh, preferă mai degrabă relațiile bilaterale, uh, interstate mai degrabă decât noi programe europene. În orice caz, accept, aștept cu nerăbdare cooperarea noastră viitoare. Now. Mulțumesc, mulțumesc și pentru faptul că ați intervenit succint. Domn Doamna Van Noizen. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc doamnei Crel pentru munca deosebită și pentru cooperarea foarte bună până în prezent, mai ales în discuțiile noastre cu părțile interesate. A fost un punct de plecare foarte bun. Eu cred că proiectul de raport este un text echilibrat care identifică subiectele cele mai importante ce trebuie să fie abordate dacă vrem ca strategia spațială să fie europeană să fie una de succes. Și pentru a avea o astfel de strategie de succes, sunt câteva cerințe cerințe importante și le-ați subliniat în raport. Mai întâi, investiții sporite în cercetare și dezvoltare, buget dedicat pe aceste programe programul cadru nouă. Este deosebit de important acest lucru. Dacă e să ne gândim la sateliții de telecomunicații cu, de mare viteză care intră în diferite constelații, uh, apoi lansarea de noi sateliți, dacă vrem să fim pionieri în acest sens, trebuie să favorizăm mai întâi propria noastră cercetare și dezvoltare. Și un alt aspect strâns legat de acesta, trebuie să fii atent ce fac, cum cheltuiești, cum poți cheltui bani în mod eficient și întrebarea este de ce cumpărăm în continuare date din afara Europei și de ce nu folosim telefoane care să fie compatibile cu Galileo. E o întrebare foarte interesantă către Comisia Europeană. Eu cred că ar fi deja un bun punct de plecare. Și un al treilea aspect menționat deja de doamna Crel în raport e vorba de cibersecuritate. Eu cred că aici e nevoie de o îmbunătățire a standardelor de cibersecuritate pentru că uh, E vorba de infrastructură digitală care este foarte vulnerabilă și de aceea Comisia trebuie să se asigure că toate agențiile pertinente au planuri pentru eventuale cazuri de urgență și atacuri cibernetice. Și în, în final, dar nu în cele din urmă, telecomunicațiile, sateliții. Uh, s-au referit și alți colegi la acest lucru. Dacă vrem să investim în spațiu, avem nevoie de sprijin democratic și strategiile noastre de comunicare ar trebui să se vizuie pe trei piloni. Mai întâi, conștientizare sporită în rândul publicului. Publicul trebuie să înțeleagă ce are de câștigat că ține de ceva care, de care au nevoie în fiecare zi și că, deci, comunicațiile spațiale trebuie să fie mai uh, ancorate pe pământ. Și apoi educație, învățământ, trebuie să inspirăm pe copii să devină viitori oameni de știință, viitori astronauți, pentru că, deocamdată, Trebuie să găsim oameni în afara Europei care să vină să lucreze în uh, industria noastră spațială și nu e ceva neapărat durabil și bun pentru viitor. Și un al treilea aspect, deja menționat, trebuie să cooptăm IMM-urile și antreprenorii și să le oferim mai multă flexibilitate în diferitele programe emblematice, să aibă acces la Copernicus și la date, spre exemplu, pe gratis. Asta ar trebui să fie consolidată în strategia noastră de comunicare. Aștept cu nerăbdare în continuare toată cooperarea noastră cu doamna Crel și cu toți raportorii din umbră. Mulțumesc și acum domnul Kulicek din partea GUE NGL. Eh, Mulțumesc. Několik drobných poznámek. Eh, zatím s paní Královou mám velice dobrou. Am mai multe mici comentarii Până în momentul de față am avut o bună colaborare cu doamna Creel. De asemenea, discuția cu ceilalți raportori din umbră merge tare bine și sper că lucrurile nu se vor schimba pe viitor. Space Check este un lucru foarte important. Trebuie să insistăm ca Space Check să fie pus în aplicare, în primul și în primul rând. După aceea, în al doilea rând, interconexiunile sau conexiunile de mare viteză pot uh, fi de mare ajutor pentru regiunile iz- izolate. E un lucru uh, care trebuie să fie sub, uh, subliniat și după aceea cercetarea și dezvoltarea sunt și ele esențiale. Și încă un subiect esențial, transportul. Transportul nu a fost uh, inclus în discuții. Prin intermediul uh, tehnologiilor spațiale putem pune în aplicare sistemele de taxă rutieră și de asemenea sistemul e-call În sectorul uh, transporturilor, uh, Galileo și uh, celelalte programe spațiale ne-ar putea ajuta să colectăm taxe rutiere, taxele rutiere, bineînțeles cu anumite diferențe între diferitele state membre. Dar este o posibilitate pe care o avem la dispoziție în cazul în care industria, tehnologia în sine este disponibilă. Când vine vorba despre tineri, dați-mi voie să vă spun că în Cehia avem uh, de mult timp încoace un program uh, uh promovat uh, de domnul Gegerin, care a fost și el uh, în spațiu, este un program care i-a interesat foarte puternic pe tineri. Din ce în ce mai mulți tineri sunt interesați de politica spațială. Uh, nu știu în ce măsură însă subiectul acesta este tratat în raport. Mulțumesc, domnule Colicec. Și acum de la ENF, domnul Schaffhauser. Mulțumesc, domnule președinte. Ce putem spune? Întâi, Politica spațială este de competența statelor membre și, în primul rând, a Franței. În al doilea rând, avem o agenție interguvernamentală care are aceste competențe și această agenție trebuie sprijinită. Deci, locul Europei este în asigurarea armonizării, în asigurarea finanțării acestei cooperări interguvernamentale, însă nu este în crearea unui nou organism birocratic care, așa cum am văzut în cazul programului Galileo, nu reușește să gestioneze astfel de programe și nici nu e capabilă să urmeze foaia de drum pe care Uniunea Europeană și-a stabilit-o. Nu trebuie să uităm problema securității și apărării care, din nou, este una de competență statelor membre. Și în acest domeniu, de câte ori intervine Uniunea Europeană, o face fără competența de a acționa. Trebuie să ne asigurăm că suveranitatea statelor membre este respectată, că ne permitem, avem capacitatea de a, resta, de a, de a rămâne stăpânii acestor date și încă o dată aici Uniunea Europeană nu are competență în acest domeniu. Am lucrat și eu la programele de mini sau microsateliți sau uh, altor aparate refolosibile și aici am rămas în urmă. Și aici Uniunea Europeană nu a fost capabilă să anticipeze, să se pregătească pentru sosirea acestor noi tehnologii. Deci doresc să spun că tot ce este interguvernamental funcționează, tot ce este federal nu funcționează. Deci vă invit să sprijiniți ESA și lucrurile vor merge bine. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum are cuvântul raportorul pentru aviz de la TRAN, doamna Meissner. Vă mulțumesc, domnule președinte. Iată, domnul Colicec a vorbit deja despre transport în special pentru transport, uh, politica spațială este esențială. Nu vorbim aici despre, doar despre e-call sau uh, taxa rutieră, ci despre digitalizarea uh, transportului și această digitalizare ar duce la scăderea emisiilor de transport, la scăderea timpului pierdut pe șosea, etc. Dar astăzi aș vrea să vorbesc despre un alt subiect care adeseori este lăsat la o parte și anume sectorul maritim. Știu că există și un uh, aviz de la PEș pe tema aceasta, dar din păcate nu merge suficient de departe din punctul meu de vedere. Se ocupă doar de pescuit. Ideea este că prin uh, aplicațiile acestea spa- spațiale se poate face cercetare maritimă. Uh, Uh, pute, uh, pot fi detectate nu doar bancurile de pește care pot să fie pescuite, ci pot fi cercetate și modificările înregistrate în, uh, în adânc sau la suprafața mării. Lucru foarte, foarte important pentru uh, uh, apele curate ale oceanelor noastre. Mulțumesc! Mulțumesc! Urmează domnul Rubi. Vă mulțumesc, domnule președinte. Eu uh, mă voi referi la strategia pe viitor. Cum anume am putea organiza acest domeniu mai bine între, în Uniunea Europeană? Cred că co coordonarea și cooperarea între diferitele agenții trebuie să fie îmbunătățite. Nu vorbim doar despre GESA sau GSA sau Galileo sau Copernicus și, sau ESA. Ce se întâmplă cu legăturile cu ENISA? Eu cred că putem genera aici niște efecte uh, de sinergie foarte importante, de asemenea BEREC uh, și uh, alte agenții pot fi incluse în această cooperare. Mă întreb dacă există vreo strategie în acest sens. Să nu uităm de Institutul European al Tehnologiei care ar putea să fie inclus și el în discuții Uh, și ne-ar putea ajuta uh, în uh, stabilirea unor standarde de viitor, ambiții de viitor care să fie în beneficiul economiei europene per ansamblu. În special, implementarea pe plan larg va fi o mare provo- provocare pentru că se prea poate să apară standarde globale, bineînțeles. Eu sunt foarte interesat de uh, maniera în care clusterele, clusterele de proprietate intelectuală sunt reglementate în momentul de față, sunt ele reglementate, după aceea ce se întâmplă cu cloudul european, există, se dorește, care sunt uh, instrumentele care ne stau la dispoziție pentru a promova genul acesta de uh, activități, uh, cooperarea între agenții, în orice caz, în primul și primul rând, mi se pare esențială. Mulțumim. Urmează doamna Moody. Thank you. Yes. Mulțumesc. Mai întâi doresc să-mi adaug felicitările raportorului pentru mm, domnului raportor pentru raportul excelent. Indiferent uh, la cine uităm în rândul priorităților Uniunii Europene, este clar că strategia pentru spațiu are ceva de adăugat sau trebuie um, adăugată la ceea ce se face, dar doresc să subliniez ceea ce s-a spus deja și anume că deșeurile din spațiu sunt o chestiune crucială dacă dorim să avem programe eficiente și trebuie rezolvată. S-a discutat puțin și despre explorarea spațiului, despre care să spun puține lucruri în documentul Comisiei, dar pentru a vorbi și despre ce s-a spus în legătură cu bugetul limitat, cred că cu investițiile actuale și viitoare din programul, trebuie să contăm pe programul civil. Iar pentru partea legată de apărare avem nevoie de fonduri suplimentare de la statele membre. Să fie foarte clar acest lucru în um, contribuția noastră strategia de comunicare trebuie să ținem cont de ce e posibil pentru IMM-uri, dar și de inspirație pentru noua generație, adică încotro ne putem îndrepta. Și, în fine, pentru a vorbi despre un lucru care s-a spus de asemenea, da, m-aș bucura că și Regatul Unit să fie implicat și pe viitor în această politică spațială de care beneficiem, dar putem să și contribuim la această strategie. Mulțumesc! am pus și eu pe listă și aș dori să nu uităm că programul european, când se referă la spațiu, nu trebuie să fie limitat la Europa sau la Uniunea Europeană. Trebuie să cooperăm cu Elveția și după Brexit și cu Regatul Unit. Cred că doamna Meissner a dat un exemplu bun când vine vorba de globalitatea problemei. S-a vorbit și despre standardele globale. Cred că este foarte important să continuăm să cooperăm și să îmbunătățim cooperarea cu Statele Unite, cu China, cu Rusia, cu India, cu Japonia și cu alte țări implicate în politica spațială. Mulțumesc, are cuvântul domnul Eller. Mai întâi de toate, Aș vrea să o felicit pe doamna raportor. Într-adevăr, uh, raportul acesta este de calitate. Vreau să-i mulțumesc de asemenea pentru faptul că a pus în discuție și acest uh, program pe care și-l doresc uh, unii europeni de apărare. Și în contextul acestui pro, program, într-adevăr, politica spațială este esențială. Da, trebuie să vedem cum vom uh, trata subiectul acesta. Per uh, ansamblu, pe viitor, fără o, un sector al apărării, sectorul acesta industrial uh, european al tehnologiei spațiale nu va european, sectorul european nu va uh, supraviețui. Deci e nevoie și de aceste contracte în domeniul apărării și tocmai de aceea trebuie să vedem cum anume uh, partea aceasta de apărare poate fi inclusă mai bine în, politică, în politica spațială. Și de asemenea, trebuie să vedem care sunt domeniile în care uh, demersurile și ambițiile uh, instituțiilor europene își au într-adevăr sensul. Pentru că nu peste tot uh, Uniunea Europeană trebuie să își uh, bage nasul. Eu cred că apărarea europeană este necesară în acest context. Uh, politica spațială este absolut esențială. Uh, politica spațială trebuie să aibă atât o latură civilă cât și o latură, latură militară. Îmi doresc ca discuția să fie una cât se poate de concretă, rațională. Nu vorbim aici despre militarizarea spațiului, ci este pur și simplu vorba despre conectarea programelor europene. Mulțumim, domnule Eller. Urmează domnul Da Silva numele DG Growth. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Mulțumesc, domnule președinte. Comisia ar dori mai întâi să mulțumească doamnei raportor Creel pentru acest raport pe care l-am citit cu atenție. Comisia consideră că în acest proiect de raport în acest proiect de raport s-au identificat corect prioritățile Comisiei, provocările și riscurile acestei strategii. Este clar că prioritatea numărul unu este să ne asigurăm că ajunge la cetățenii europeni și ajung pe piață realizările um, politicii spațiale. Deci primele semne care aduc avantaje cetățenilor și politicilor comunicare, eh, comunitare. Acesta a fost prioritatea numărul 1 a Comisiei și ne bucurăm că raport, domnul raportor este de acord. Este clar și mai mulți deputați au spus acest lucru că importantă este punerea în aplicare a acestei strategii spațiale. Uh, și uh, importante sunt echilibrele care trebuie asigurate în punerea ei în aplicare în viitor, având în vedere importanța tuturor politicilor comunitare, precum și mijloacele disponibile, echilibrul între toate instituțiile responsabile. Comisia ar dori să amintească că mai multe instituții se ocupă de politica spațială, în primul rând acest Parlament, Consiliul European, statele membre, Agenția Spațială Europeană, Agenția de la Praga și este important să notăm faptul că, în ceea ce privește punerea în aplicare, Comisia a lansat deja un dialog cu toate instituțiile și cu industria europeană din acest domeniu. Dorim ca procesul să fie unul inclusiv, așa cum a fost și în elaborarea strategiei, ca să putem să identificăm corect prioritățile și să uh, clarificăm rolurile diferitor actori implicați, rolul Comisiei, rolul statelor membre, rolul Agenției Spațiale Europene, rolul fiecare instituții pentru a ne asigura că obținem rezultatele dorite și că avantajele ajung la cetățeni și că asigurăm competitivitatea Uniunii Europene pe viitor și ne asumăm rolul important al politicii spațiale în Uniunea Europeană. Deci, domnule președinte, pentru a rezuma poziția Comisiei în momentul de față, suntem gata să răspundem la orice întrebări apar de-a lungul dezbaterii dar raportul, așa cum a fost elaborat de doamna Crel, este, din punct de vedere al Comisiei, unul bun și care, în care se regăsesc corect prioritățile, provocările și riscurile pentru Uniunea Europeană, inclusiv să recunoaștem elementele critice din ceea ce am făcut până acum și ceea ce își propune Comisia să facă în viitor și Închei spunând că, într-adevăr, avem nevoie de sprijinul Parlamentului și Consiliului pentru a fi la înălțimea provocării. O provocare majoră pentru Uniunea Europeană. Mulțumesc! Äh, Frau Krehl, Sie haben so viel Lob bekommen, dass Sie sich bei Ihrem Schlusswort jetzt wirklich... Doamnă că ați fost atât de lăudată astăzi încât vă rog tare frumos să nu mai vorbiți prea mult acum în încheiere. Vă mulțumesc și vă promit că voi fi foarte succintă. Mi-am dat seama că discuția este una omogenă, văd că încet, încet uh, se creionează o poziție că se poate declara uh, Parlamentului European, a Comisiei noastre, tare vă rog uh, să transmiteți amendamente de, amendamentele dumneavoastră, pentru că au fost puse în discuție și niște teme care, pe care nu le-am inclus eu în propunerea mea de text, dar știți că există o serie de, uh, de limite și tocmai de aceea aștept cu nerăbdare amendamentele dumneavoastră. Vă amintesc că termenul limită pentru depunerea de amendamente este 26 aprilie, deci nu mai avem mult timp. Și trecem acum la ultimul punct de pe ordine de zi din această dimineață, evaluarea până în aplicarea programului Orizont 2020 în vederea evaluării sale din, uh, um, cadrul, uh, din programul cadru. 372 de amendamente au fost depuse la proiectul de raport și sper că raportorii din umbră vor cădea de acord rapid în legătură cu compromisul pentru a transmite mesaje clare Comisiei și actorilor interesați din partea Parlamentului European. Avem doar 45, la, 45 de minute pentru această discuție. Și unul dintre motive este faptul că am avut o dezbatere destul de lungă în legătură cu votul mm, Dau cuvântul acum, doamnei raportor, pentru 3 minute. Gracias, señor presidente. Eh, bueno, efect... Mulțumesc, domnule președinte. Da, vreau să intru direct în miezul subiectului pentru că nu avem timp. Au fost prezentate 372 de amendamente și de la bun început eu cred că mare parte din ele vom reuși să ajungem la un acord. În sensul că mare majoritatea acestor amendamente îmbunătățesc textul, îl completează, deci le putem prelua. Acum, n-am să trec în revistă toate temele, ci încerca să abordez direct două puncte pe care eu le consider importante, pentru că acolo s-ar putea să existe discrepanțe de opinii. Unul se referă la conținutul raportului și unul e, am să revin ulterior, va trebui să mai lucrăm la el. Pot să vă spun că de la bun început uh, comunitatea științifică și-a exprimat uh, aprecierea față de acest uh, subiect, față de acest raport, industria s-a pronunțat, am avut un schimb de opinii și în fond cele două mari blocuri asupra cărora cred eu că mai trebuie să lucrăm și la care s-ar putea să existe discrepanțe reprezintă evaluarea mai întâi, Vreau să spun că trebuie să continuăm munca desfășurată până în prezent și aș dori să subliniez că ceea ce trebuie să facem, cel puțin așa este intenția mea, este să asigurăm mai multă excelență decât ce avem în momentul de față, pentru că multă excelență se află în momentul de față în afara Uniunii Europene. Așa că avem nevoie de un instrument, de mecanisme, în așa fel încât să avem mai multe centre de excelență în Europa. Spre exemplu, s-a vorbit despre salariile oamenilor de știință, punerea în valoare a centrelor de care dispunem deja. Deci e clar că aici trebuie să mai lucrăm. Și apoi, în ceea ce privește egalitatea de gen, aceasta figurează în rezoluțiile Parlamentului European și uh, am solicitat întotdeauna o participare mai largă a femeilor în comunitatea de oameni de știință și cercetători. Și e clar că trebuie să aprofundăm și tema științelor uh, umane și socioeconomice. Și uh, E clar că Orizont 2020 reprezintă un instrument foarte bun pentru a îmbunătăți competitivitatea economiei noastre europene și să ne permită să dezvoltăm și aceste um, um, elemente din punct de vedere economic. Asta putem face. Un alt aspect, tema industriei, participarea industriei. E clar că um, Orizontul 2020 are un buget limitat și trebuie să fie utilizat în mod foarte eficient. De aceea cred eu că industria, mai ales industria grea, poate, trebuie să vină cu proiecte, uh, să poată participa la proiecte cu valoare adăugată la nivel european. Și în acest sens trebuie să conlucrăm și să oferim o participare sporită în cadrul acestor 3% din PIB. În momentul de față, participarea sectorului privat și a industriei poate merge până la 55%, dar ar trebui să sporim acest prag până la 65%. Iată, acestea sunt punctele principale asupra cărora cred eu că există cel mai multe amendamente, um, dar cred că putem spune încă de pe acum că vom fi în măsură să obținem un consens și nu, nu pot decât să precizez că sunt gata să colaborez cu diferitele grupuri politice. Mulțumesc! Thank you very much uh, Madame Ruiz, and now for the EP. Mulțumesc, doamnă Ruiz, și acum de la PPE are cuvântul doamna Cudricica, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, este important să reușim să degajăm amendamente de compromis. Noi am făcut 100, am propus 170 de amendamente la acest raport. Întâi e nevoie de un buget. Eu am propus un buget de 120 de miliarde de euro. Cu cât cere mai mult Parlamentul, cu atât va primi, mai vom reuși să obținem uh, Apoi trebuie să se găsească un echilibru între proiectele științifice mai mari și mai mici. Și aici am dorit să ajungem la un compromis. Am dorit să păstrăm structura actuală a programului cu anumite simplificări Sper că va fi posibil să ajungem la un compromis și în legătură cu acest element. Nu trebuie să uităm uh, provocările sociale și trebuie să căutăm mai multe sinergii între programe. Trebuie să încurajăm uh, sprijinul uh, din sectorul public și indicatorii mm, care arată niveluri eh, scăzute eh, de reușită trebuie luați în considerare. Dorim să favorizăm eh, cercetarea colaborativă, avem nevoie de reguli simple pentru parteneriatele public-privat. Dorim ca IMM-urile să fie și ele implicate în proiecte și mm, trebuie să ne gândim la stimulente uh, pentru participarea actorilor din industrie. Sprijinim de asemenea accesul deschis, dar știm că nu putem impune acest acces deschis pentru că mm, politica de concurență trebuie să se aplice în același timp. Um, trebuie să încurajăm excelența, participarea sporită, pentru că azi doar 7% din fonduri ajung în noile state membre. Și, în fine, trebuie să considerăm excelența științifică ca fiind criteriul cel mai important. Acum, domnul Van, doamna Van Boscut de la ECR. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, am uh, mai vorbit despre Orizont 2020. Cred că vom vorbi din ce în ce mai mult despre acest program în viitor. Eu sunt foarte mulțumită de propunerea raportoarei. Am depus câteva amendamente, dar sunt doar adăugiri la textul excelent propus. Deci mulțumesc, Soledad. Doresc să menționez patru aspecte importante. Primul este responsabilitatea administrativă din cadrul programelor europene. Comisia a făcut deja multe pentru a ameliora acest aspect, dar o mare parte din simplificarea administrativă deci a fost făcută, dar eu cred că trebuie să simplificăm lucrurile și mai mult în interesul întreprinderilor, nu în interesul Comisiei Europene. Cred că programele trebuie să fie accesibile. Întreprinderile trebuie să se poată implica mai mult și mai ușor în orizont 2020. Deci, programul trebuie să fie mai accesibil lor. Trebuie să ne asigurăm că mai multe întreprinderi vor putea uh, să se bucure de avantajele acestui program, care trebuie să fie un adevărat factor facilitator. Deci acest uh, element este important pentru mine. Un al treilea aspect se referă la sistemul de evaluare în două faze. Acesta este un instrument foarte util în comparație cu procedura de selecție din trecut, dar eu cred în continuare că prea mulți candidați ajung în uh, faza a doua, de aceea eu cred că evaluarea trebuie să fie mai strictă în prima fază. Și un ultim aspect se referă la traducerea la, la, trans, la transformarea cercetării în rezultate concrete. Prea mult din cercetare rămâne la nivelul institutelor de cercetare. Cred că reprezentanții industriei trebuie să profite de mai multe oportunități. Acest lucru se poate realiza într-un cadru de capital risc. Să vedem dacă s-ar putea integra așa ceva uh, în propunerile Consiliului uh, european de inovare. Acestea ar fi cele mai importante aspecte. Doresc să urez mult succes, doamnei raportor. Sper că vom ajunge la compromisuri de calitate pe baza numeroaselor uh, amendamente depuse și cred că vom uh, reuși să obținem rezultate bune și că vom reuși să spunem comisiei foarte clar și răspicat ce așteptăm noi de la Orizont 2020 de la viitoarele programe de cercetare. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Van Bosuit. Acum, doamna Viring de la ALDE. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să vă spun că sunt mulțumită de faptul că s-au depus aproape 400 de amendamente. Acest lucru arată că interesul față de cercetare și dezvoltare la nivel european e mare. Apoi, am observat că în rândul acestor amendamente apar, sau în aceste amendamente apar multe idei interesante care ne dau de gândit. Alături de colegii mei am depus o serie de amendamente și doresc să spliniez aici care sunt, după părerea noastră, prioritățile acestui raport. Trebuie să fie foarte clar că acest program cadru trebuie să fie unul pentru cercetare și dezvoltare, pentru că oferă multă valoare adăugată Uniunii Europene și statelor membre nu doar că oferă resurse financiare suplimentare, dar și încurajează cooperarea transfrontalieră. Frontalieră. Această uh, polinare încrucișată a fost considerată foarte importantă de toți participanții și un criteriu esențial al, al programului. Dacă analizăm programul cadru numărul 9, aceste as anumite aspecte trebuie păstrate. Mă bucur că atât de mulți colegi am ales au considerat că un subcriteriu pentru aspectele, aspectul geografic trebuie inclus și după ultimul schimb de opinii acest lucru este clar și din amendamentele depuse. În trecut am vorbit despre Orizont 2020 suficient pentru a ști că trebuie folosit ca un instrument de coeziune, dar cred că e nevoie de sinergii mai mari cu fondurile structurale. Pentru că și acolo sunt multe aspecte legate de cercetare și dezvoltare și se pot face mai multe pentru a umple golul între uh, UE 13 și UE 15. Apoi doresc să subliniez faptul că participarea industriei este foarte importantă. Aceste fonduri nu trebuie să, să financeze doar cercetarea fundamentală, uh, Uh, trebuie, avem, trebuie să avem uh, o aplicare concretă a acestei uh, cercetări pe piață. Trebuie să asigurăm că va exista acest echilibru. Nu trebuie să ne dăm seama că industria joacă un rol crucial în diferite uh, sisteme economice și diverse sectoare. IMM-urile beneficiază uneori de acest aspect și peste două treimi din cheltuielile pentru cercetare și dezvoltare de acolo vin. Deci este un element foarte important. Apoi sunt alte priorități în legătură cu um, uh, open data și alte aspecte. Uh, le vom aprofunda în cooperarea cu doamna raportor și ceilalți raportori din umbră pentru că raportul nostru să fie unul foarte clar, să facă recomandări uh, care să spună clar care sunt prioritățile Parlamentului legătură cu acest program cadru. Mulțumesc! And now Mr. Greens and... Are cuvântul acum de la Verzi uh, domnul, domnul Del, Dalunde. Mulțumesc pentru proiectul de aviz. Cred, considerăm că este echilibrat. Suntem de acord cu uh, doamna raportor în legătură cu principalele aspecte, dar dorim să adăugăm alte puncte care se regăsesc în amendamentele noastre. În, în contextul acordului de la, de la Paris dorim să se acorde prioritate finanțării cercetări în domeniul schimbărilor climatice și în domeniul infrastructurii pentru lupta împotriva schimbărilor climatice, mai ales având în vedere că Statele Unite finanțează mai puțin instituțiile de cercetare în acest domeniu dorim să subliniem importanța cercetării fundamentale și colaborative, mai ales din domeniul academic. Fără o finanțare corespunzătoare a uh, cercetării fundamentale, se va reduce semnificativ uh, pertinența Europei în acest domeniu. E nevoie de fonduri suficiente pentru cercetare și inovare pentru a se respecta acordul de la Paris și uh, trebuie fonduri care să fie prevăzute specific pentru domeniul energiei durabile. Trebuie să ne uh, respectăm promisiunile și să contribuim uh, la atingerea obiectivelor Uniunii Europene. Amintim industriei că două treimi din finanțare trebuie să vină din partea acesteia, deci trebuie să participe mai mult. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Dalunde, și acum de la FDD are cuvântul domnul Borelli. Mulțumesc, domnule președinte. Am depus amendamente pentru a ameliora potențialul programului Orizont 2020 și am văzut că um, cooperarea dintre investițiile în cercetare și dezvoltare și consecințele la nivel de inovare nu funcționează întotdeauna foarte bine. Trebuie să ținem cont de acest lucru în momentul în care evaluăm capacitatea unui program de a avea consecințe strategice asupra viitorului continentului nostru. Iată, anul 2020 se apropie, dar suntem încă foarte departe de obiectivele strategiei UE 2020. Statele, noile state membre în noile state membre, mai ales întreprinderile mici, nu pot să participe la Orizont 2020 pentru că sistemul actual îi avantajează pe cei cu experiențe care participă des la program. În amendamentul nostru 63, în care se referă la liniatul 8 din raport, se abordează tocmai această problemă și se cere o distribuție mai echitabilă a resurselor la nivel geografic și introducerea unui prag minim de finanțare, nu, maxim de finanțare, pentru un solicitant de-a lungul programului cadru sau într-un, într-o anumită perioadă. Și la acest principiu se regăsește și în amendamentul 92, care cere o consolidare semnificativă a rețelei contactelor, punctelor de contact naționale pentru a garanta și IMM-urile un serviciu de sprijin în faza de depunere a cererii de finanțare. Și închei cu un punct important pentru noi și anume cu IMM-urile. Programul Orizon 2020 a avut un instrument specific, dar trebuie să intervină pentru ca el să fie mai incisiv. De aceea, în amendamentul 75, cerem o consolidare majoră uh, a finanțării să crească finanțarea pe măsură ce crește exponențial numărul proiectelor, pentru că dacă nu, proiectele nu sunt finanțate, nu că n-ar fi bune, dar pentru că nu sunt resurse disponibile. Un alt aspect fundamental se referă la evaluarea propunerilor. Cerem ca criteriul impactului să se aplice în evaluarea într-o întreprindere a capacității sale de a genera investiții și de a crea locuri de muncă până la urmă și nu doar de a atrage capitalul de risc. Deci, dorim să se inoveze acolo, să, să se sprijine inovația în firmele care merită. Deci, atât, chiar dacă propunerea este acceptată, fie că este respinsă, cred că cel care a depus cererea trebuie să înțeleagă întregul proces de um, evaluare ca să își dea seama de limitele și potențialul idei sale și pentru a o meliora. Mulțumesc! Thank you very much. And now we have... Uh... Mulțumesc! Urmează acum domnul Eller, primul dintre eurodeputații care intervine în nume propriu. Mai întâi de toate, vreau să-i mulțumesc raportoarei. Pe de o parte, raportoarea trebuie să evalueze Orizont 2020 și, în același timp, trebuie să vină cu o poziționare a Parlamentului European pentru viitorul acestui program. Eu mă voi referi la viitorul programului. Pe de o parte, sau în primul rând, trebuie să vedem care sunt ambițiile noastre, banii pe care îi avem la dispoziție și uh, să facem, să le punem pe primele două, una peste, peste cealaltă. N-are niciun sens să venim cu noi ambiții atâta timp cât uh, nu avem suficienți uh, bani la dispoziție. În PC7 să nu uităm că o mulțime de uh, fonduri au fost acordate uh, IMM-urilor, chiar dacă regulile arătau uh, sau ne, ne spuneau că ar trebui să facem cu totul uh, altceva. Trebuie să vedem în ce măsură trebuie să investim în industrie, în ce măsură uh, trebuie să stabilim uh, priorități, în ce măsură trebuie să fim mai eficienți. Asta în primul rând. În al doilea rând, a spus deja, excelența trebuie să fie la ordinea zilei, să fie în prima noastră ambiție și după aceea trebuie să vedem cum anume se pot uh, împărți fondurile între statele membre, astfel încât uh, toată lumea să aibă de câștigat. Și aici trebuie să dăm uh, dovadă de raționalitate, pentru că există sau s-a întâmplat în trecut uh, deseori ca primul uh, sau cel mai bun dintre proiecte să nu fie cel finanțat din pricini, din rațiuni de astea, de, de bună împărțire, de corectă împărțire a fondurilor. Așa ceva nu trebuie să, să se întâmple. După aceea, egalitatea de gen da, este importantă, dar nu trebuie să investim în aceast, acest uh, uh, deziderat în, uh, în uh, sau nu trebuie să investim în acest deziderat fără să gândim lucrurile în uh, ansamblu. Uh, Într-adevăr, pierdem uh, multe uh, cercetătoare din pricina faptului că nu le oferim uh, posibilitatea necesară de a avea atât o viață profesională cât și o viață în cercetare, dar în același timp nu trebuie să îi îndepărtăm pe cercetătorii bărbați um, canalizându-ne eforturile doar în direcția femeilor. După aceea, excelența. Da, nu poate să fie folosită ca un fel de uh, pretext pentru a nu oferi uh, fonduri peste tot. Dar nici oferirea acestor uh, fonduri în toate state, statele, doar de dragul ca toată lumea să aibă o, o felie de, de plăcintă nu este cea mai, bine, cea mai bună idee. După aceea, parteneriatele public-private și întreprinderile comune, într-adevăr, trebuie să fie întărite, aș zice eu, pentru că acestea aduc cu sine un mai mare, o mai mare fizibilitate și acestea ne permită până la urmă, ne permit până la urmă să spunem care sunt uh, sunt uh, ambițiile noastre esențiale. După aceea trebuie neapărat să găsim o soluție pentru Brexit. Uh, va trebui să includem subiectul acesta în uh, negocierile viitoare pe PC9. După aceea, diplomația științei, da, trebuie să fie într-adevăr una dintre temele tratate pe viitor. Prima este, până la urmă, un uh, prim pas în direcția respectivă și după aceea uh, avem nevoie de instrumente care să promoveze inovarea, nu doar de sus în jos, ci de jos uh, în sus, în primul și în primul rând, și trans, uh, transversal. Trebuie să ne adaptăm cât mai repede cu putință acestor, uh, acestei lumi care se schimbă în jurul nostru și lucrurile acesta ne-ar putea ajuta până la urmă să ajutăm statele uh, Uh, toate statele membre, statele mici membre, care uh, chiar dacă au uh, niște puncte de excelență, nu obțin neapărat fondurile de care au nevoie. Prin această procedură fast track putem, într-adevăr, să le permitem tuturor să acceseze aceste fonduri. Domnule Eller, vă mulțumim tare mult, dar ați vorbit de asemenea tare mult. Nu mai avem timp la dispoziție. Doamna Toia. Te voglio innanzitutto. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc uh, să o felicit pentru colega Capeson pentru raportul său excelent care va permite Parlamentului uh, să prezinte o poziție semnificativă. Știm cu toții că Orizont 2020 a fost uh, una dintre principalele investiții ale Uniunii Europene de la bugetul european, deci o prioritate noastră și trebuie să ne asigurăm că acest program uh, reușește să uh, aibă rezultate uh, și consecințe asupra creșterii economice, dar și sociale, asupra inovării sociale pe continentul nostru. Cred că e important să pornim de la uh, un element care a fost deja menționat și de doamna Cabeson și din intervențiile colegilor, și anume care este echilibru esențial între cercetarea fundamentală, care e esențială, uh, Uh, așa cum a spus și Consiliul European pentru Cercetare, de Consiliul European și în alte evaluații, s-a spus că investițiile în cercetarea fundamentală este esențială, uh, dar s-a spus că trebuie să favorizăm și inovarea, care este de asemenea un instrument cheie pentru dezvoltarea Uniunii Europene. Deci, E nevoie de, de resurse semnificative pentru a face față acestor priorități. Un alt punct pe care trebuie să-l subliniez, că așa cum am făcut și în amendamentele pe care le-am depus, este integrarea sau legăturile între industrie și universități. Dorim, deci, inovare, dorim transferul de tehnologie și de aceea trebuie să valorizăm la nivelul programelor din cadrul Zon 2020 această legătură, care nu e ușoară și nu e clară în toate statele membre, între investițiile în cercetare, în universități și uh, legăturile directe cu industria pentru valorizarea comercială a rezultatelor cercetării. Un alt punct pe care trebuie să clarificăm este cel al priorităților de cercetare. Știm că cu programul de lucru, cu toate procedurile comisiei, se definesc programele și cred că trebuie să se înțeleagă mai mult punctul de vedere al Parlamentului. Trebuie, nu doar în acest document, dar și ulterior, să spunem care sunt prioritățile noastre. De exemplu, când vine vorba de îmbunătățirea populației europene, și va fi una foarte pertinentă pe viitor și sunt multe probleme legate de sănătate, uh, bolile uh, copiilor, cancerul copiilor. Uh, sunt multe domenii în care se poate interveni în cercetare. Deci cercetarea medicală este foarte importantă și promovând rețele și platforme cu participarea tuturor institutelor de cercetare medicale eh, care există în Europa, multe țări foarte dezvoltate și poate Comisia trebuie să coordoneze sau să um, stimuleze această coordonare pentru că toate aceste proiecte de cercetare pot avea rezultate care pot să devină echivalente cu cele din Statele Unite și în domeniul medicinii. Foarte pe scurt, în legătură cu anumite aspecte specifice și anumite aspecte legate de procedură care sunt importante și pentru noi. Întâi, așa cum a spus un coleg și sunt de acord, cerem, trebuie să cerem cu acest document comisiei și tuturor celor care fac selecția ca întâi să spună dinainte care să vor fi criteriile de evaluare. Deseori nu se știe care sunt elementele sensibile din uh, evaluare. Deci cei care depun proiecte trebuie să știe criteriile de evaluare dinainte și au dreptul apoi să uh, ia la cunoștință evaluarea. Chiar dacă proiectul este respins, uh, Uh, deci e nevoie de mai multă transparență și trebuie să se publice criteriile, așa cum am spus, este esențial pentru mine asta. Apoi, un alt punct despre care a făcut mult colegul Eller este că trebuie să rezolvăm o problemă pe care n-am reușit să o rezolvăm niciodată, noi și Comisia. Există institute de cercetare foarte importante care au legături cu ONG-urile. La Trieste avem un institut de fizică aplicată și altele care nu pot să uh, participe la Orizont 2020, dar sunt, este tot extrem de importantă la nivel european. Dar și cred că trebuie să, să schimbăm regulile pentru a putea participa și acestea. Și încă un lucru, domnule președinte, datele. Trebuie nu doar să permitem accesul, la, la, un acces mai deschis la date, ci trebuie să favorizăm, nu doar să permitem, ci să favorizăm elaborarea datelor în urma cercetării, pentru că cantități mari de date apar um, la un moment dat din cercetare și trebuie să contribuim pentru ca aceste date să fie puse la dispoziție, să fie deschise, pentru că cred că acesta este încă un pas înainte important. Mulțumesc! Mrs. Toia. Now, Mrs. Mulțumim, doamna Toia. Doamna Muti. Mulțumesc, voi fi foarte succintă. Deja s-a spus ceea ce vreau eu să spun în mare parte. Salut activitatea raportorului. Raportul este unul de cea mai bună calitate. El sublinează transformările pe care le promovează prin Orizont 2020 Uniunea Europeană. În ceea ce privește excelența, în mod evident, presiunile asupra bugetului în acest domeniu sunt uh, cele care ne arată cât se poate de uh, clar că da, dată fiind importanța Orizont 2020, bugetul trebuie să fie întărită, întărit. După aceea, da, raportul acesta trebuie să facă trimitere la raportul uh, din 2015 și aspectele de gen sunt de asemenea esențiale. Mulțumim, doamnă Moody, și eu am trecut pe lista vorbitorilor. Am două comentarii de factură generală. În primul rând, toate acestea nu vor funcționa atâta timp cât statele membre nu vor atinge uh, acel uh, prag de 3%. Există state care l-au depășit, au depășit acest prag, dar există multe state membre care nu, nici măcar nu se apropie de cele 3% și trebuie să le amintim statelor membre de angajamentele pe care și le-au luat. În al doilea rând, duminica trecută s-a organizat un marș pentru știință Genul acesta de eveniment a avut loc în întreaga lume. Uh, eu însuși am, partici- însumi am participat la marșul de la Berlin împreună cu alți 12.000 de, de oameni. E trist faptul că dovezile științifice sunt uh, date la o parte uh, în continuare. Există o mulțime de ignoranți, chiar și printre noi, trebuie să recunosc. Dacă nu vom lupta noi împotriva acestei ignoranțe, atunci mă întreb oare cine o va face. Haideți să, să luptăm împreună împotriva celor care trec sub tăcere dovezile științifice într-o serie de domenii. Mulțumesc! Urmează acum reacția Comisiei, domnul Van den Berg, de la DG Research. Vă mulțumesc, domnule președinte, că ne acordați uh, cuvântul. Suntem recunoscători pentru sprijinul și interesul uh, Comisiei ITRE vis-a-vis -vis de programul cadru și de Orizont 2020 de programul cadru pentru cercetare Orizont 2020. Uh, acest interes este dovedit atât de textul raportului, cât și de amendamentele depuse. Într-adevăr, Orizont 2020 este o poveste de succes. Uh, Vedem asta din feedback-ul primit din partea a, a actorilor interesați, dar să știți că la finele lunii mai vom avea rezultatele unui, unei analize de impact care ne va arăta că Orizont 2020 își atinge ambițiile și această analiză la jumătatea parcursului ne va permite să clarificăm unele dintre lucrurile care în momentul de față sunt uh, trecute așa sub uh, tăcere. Programul 2020 ne permite, într-adevăr, să sprijinim industria, să sprijinim economia, uh, ne permite să obținem sinergiile necesare. Mulțumim raportorului și Comisiei pentru acest raport. Salutăm, îi salutăm pe toți cei care au, depus efort în cristalizarea în cea, uh, acestui text. Vreau să vă mulțumesc că vă axați în special pe excelență, care este într-adevăr piatra unghiulară a acestui program european pentru cercetare și inovare. Într-adevăr, deschiderea este esențială. Trebuie să ne deschidem uh, din toate punctele de vedere, dar în special tuturor, în fața tuturor actorilor societali care pot contribui la încununarea de succes, cu succes a acestui program. Suntem foarte mândri că 50% dintre participanții la programul uh, Uh, Orizont 2020 uh, sunt uh, noi participați, participanți, dacă e să ne raportăm la rezultatele obținute în cazul, lui, în cazul PC7. E clar că acest program are un impact benefic asupra economiei, asupra industriei, dar și societății pe ansamblu. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumim la rândul nostru, doamnă Ruiz, și dumneavoastră ați fost foarte lăudată. Iată, aveți acum posibilitatea de a încheia discuția. Da, mulțumesc foarte pe scurt. Vreau să mulțumesc tuturor colegilor pentru contribuțiile constructive și interesante și mai ales pentru ton. Eu cred că s-a subliniat cât de important este acest program și cât de important va fi și pentru viitorul Europei. Deci, nu pot decât să fac apel la consens, la aceste sentimente frumoase și să continuăm să lucrăm împreună în așa fel încât toate grupurile politice să fie reprezentate în textul final și să continuăm cu această abordare unită uh, care nu face decât să sublinieze încă o dată cât de important este subiectul. Mulțumesc! Thank you very much, ladies and gentlemen. Vă mulțumim foarte mult! Doamnelor și domnilor, acestea fiind spuse, ședința noastră din dimineața aceasta se încheie. Vă amintesc că vom avea un vot pe marginea acestui raport la ședința din 29-30 mai. Mulțumesc mult și ședința se suspendă.